Good morning everybody. Thank you for to be here. Bună dimineața tuturor. Vom uh, începe reuniunea. Um, vom discuta uh, bugetul pe 2016. Doamna Matera este raportor, însă nu poate fi alături de noi astăzi. Doamna Sodorova va participa în numele domnului Matera Trebuie să vă spun că termenul limită pentru acest raport este 18 mai la orele 12. Aveți uh, cuvântul. Mulțumesc. Dragi colegi, uh, doamnă președinte, vă rog să o scuzați pe doamna Matera pentru că nu a putut veni astăzi. Îmi face plăcere să vă citesc nota pe care mi-a lăsat-o. Eu consider că este foarte importantă opinia dumnei. Experiența ne spune că atunci când vorbim despre adăugarea categoriilor bugetare legate de femei, Comisia de Resort le aprobă destul de dificil, ca și cum problemele femeilor nu ar fi importante. De aceea, în avizul dumneai Doamna Matera a inclus câteva chestiuni, nu foarte multe, dar uh, foarte importante, concentrate pe integrarea elementelor uh, referitoare la gen în procedurile bugetare din cadrul uh, financiar multianual 2014-2020. În lumina experiențelor trecute, strategia constă în concentrarea solicitărilor pe chestiunile cele mai importante, precum uh, violența împotriva femeilor, diferențele salariale și uh, politicile de conciliere a familiei cu munca. Nu, uh, astfel se poate evita să nu obținem nimic pentru că solicităm prea mult. Ieri, la schimbul de opinii cu raportorul pentru uh, bugetul pe 2016, domnul Fernandez, putem spune că uh, s-au adresat cinci uh, solicitări Comisiei pentru Bugete. În primul rând, să se păstreze DAFNE printre obiectivele specifice menite să prevină și să combată violența împotriva femeilor și copiilor. 2. Să se folosească cheltuielile bugetare ca instrumente eficiente pentru promovarea egalității de gen. 3. Să se aloce finanțare pentru programele ce promovează antreprenoriatul, în special uh, în rândul femeilor, în inițiativa pentru uh, întreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii în cadrul uh, inițiativei pentru tineret și a Fondului Social European 4 să se înființeze un centru de monitorizare european uh, privind violența de gen în cadrul Institutului European pentru Egalitate de Gen și să crească cu o unitate personalul uh, Institutului European pentru Egalitate de Gen. Și 5 să sublinieze nevoia de a încuraja educația care combate stereotipurile de gen și care promovează drepturi egale și oportunități egale conform programului Erasmus+. Dacă doriți informații suplimentare, vă rog să nu ezitați să o contactați pe doamna Matera, care vă stă la dispoziție pentru a vă clarifica orice dubii. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sodovra. Din partea S și D, doamna Borsan are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să-i mulțumesc raportoarei și tuturor colegilor care au propus aceste inițiative importante. Majoritatea proiectelor propuse au obiective precum emanciparea femeilor, în special uh, pentru ca ele să devină egale din punct de vedere economic și uh, pentru a fi uh, avea acces la educație și la rețelele sociale pentru, și, de asemenea, pentru a le echilibra viețile profesionale și viața de familie. Acest lucru este destul de greu de realizat, în special în statele care nu oferă suficientă asistență pentru uh, îngrijirea copiilor, pentru ca femeile să se poată ocupa și de cariere. De ce este important să se um, elaboreze sistematic astfel de programe pentru ca femeilor să li se transmită mesajul clar că pot avea o carieră de succes fiind și mame bune. Drumul este lung, dar doar dacă lucrăm împreună putem să realizăm ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Vana are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și doamnei raportor pentru prezentarea acestui aviz. Cred că se îndreaptă în direcția cea bună pentru grupul meu. Aș vrea să remarc că am atras atenția, am, am, aș vrea să remarc că mi-a atras atenția unul dintre puncte legate de îngrijirea copiilor. Cred că e foarte important să avem acest punct în aviz, dar cred că violența la adresa femeilor și copiilor nu trebuie să fie doar și combaterea ei nu trebuie să fie doar sarcina politicienilor care se ocupă de drepturile femeilor. Cred că trebuie să fie o abordare politică mai largă, dar sigur că e bine ca și uh, comisia noastră să-și exprimă poziția pe această temă. Vom depune câteva amendamente ca să consolidăm anumite părți din text. În primul rând, dorim să subliniem importanța bugetului uh, pentru uh, situația socioeconomică a femeilor. Am discutat ieri cu domnul Fernandez de la Comisia pentru Bugete care a prezentat linia pentru bugetul 2016 și uh, este clar că bugetul european e foarte important pentru solidaritate, includere socială și drepturile femeilor. Și cred că pentru Comisia FAM ar fi foarte bine să sublinieze încă o dată aceste domenii și mai ales să insiste pe gender pay gap, pe diferența de salarizare. Din păcate, din cauza crizei, diferența de salariu între femei și bărbați crește iarăși și trebuie combătută prin măsuri și programe adecvate. Și domeniul creării de locuri de muncă, domeniul de creare de locuri de muncă ecologice este foarte important și cred că ar putea să fie exprimat mai uh, clar în text. La articolul 2 se vorbește despre Fondul Social European și Inițiativa pentru Tineret și cred că trebuie să extindem declarația la toate fondurile structurale și la Fondul European de Globalizare. Și cred că toate programele structurale ale Uniunii Europene trebuie să aibă și o dimensiune de gen, nu doar European Youth Initiative. În ceea ce privește susținerea femeilor în mediul antreprenorial, noi am dorit să se menționeze acolo um, simplificarea accesului la microfinanțare. Spun uh, tot cuvinte în engleză, se scuză doamna Vana. Deci accesul la credite, microfinance, în Germania a existat o inițiativă care se numea Frauenbank, Banca Femeilor, care avea drept scop să faciliteze accesul femeilor la credite și cred că ar fi bine dacă am avea astfel de inițiative um, menționate în avizul nostru și, în ultimul rând, anul cele din urmă, și ieri am spus-o la discuția cu domnul Fernandes, și uh, deși se menționează de două ori, este important să consolidăm și mai mult gender budgeting și să propunem metode de punere în aplicare, nu doar să uh, lăsăm așa cum uh, scrie în raport că este important să se facă un buget care să țină cont de gen, un gender budgeting. La Comisia FAM, cred că trebuie să promovăm și să propunem și o metodologie. Deci noi vom depune un amendament în orice caz în acest sens. Oricum, mulțumesc mult pentru uh, aviz, mergem în direcția cea bună și aștept cu nerăbdare colaborarea. Mulțumesc. Muchas gracias, señora Vana. No sé si quiere intervenir. Mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește să intervină cineva în dezbatere. Doamna Vio. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și raportoarei. Sunt de acord cu uh, multe din chestiunile incluse în aviz, um, pentru că um, s-a concentrat raportarea pe violența împotriva femeilor și uh, pe um, Institutul European pentru Egalitate de Gen și stabilirea bugetului pentru uh, chestiunile legate de egalitatea de gen. Trebuie să continuăm să insistăm asupra introducerii de uh, linii bugetare pentru promovarea egalității de gen. Cred că nu trebuie să fim uh, prea modești. Trebuie să um, avem în vedere interesele IMM-urilor și să sporim posibilitățile femeilor de a um, intra pe piața muncii. Trebuie să le dăm femeilor oportunități, nu uh, să ne milogim, să spunem, vă rog, aveți abilitatea de a ne Uh, aloca niște fonduri. Nu, trebuie să ne asigurăm că există un plan în baza căreia să se poată asigura resursele pentru uh, a ne atinge obiectivele. Trebuie să se poată investi în creșterea copiilor și în îngrijirea uh, persoanelor în vârstă. Dacă ne gândim la locurile de muncă pentru femei, Trebuie să nu uităm că femeile sunt uh, dependente economic și că trebuie să existe un sistem de asistență socială și un sector public uh, puternice. Mulțumesc, doamna Golpeci are cuvântul. Csak egy pontosítás uh, miatt szeretnék szólni. Bizonyára a képviselőtársaim is tudják, hogy ez évtől megváltozott a költség. Mulțumesc, spune doamna Björk. Eh, după cum știți, domnul Fernandez ne-a transmis deja aceste informații. După cum știți, acest eh, raport reprezintă mandatul la trialog de care se poate bucura eh, domnul Fernandez. Deci se, se pre pregătesc două rapoarte. Aici avem uh, câteva puncte foarte uh, importante pe care le putem influența uh, prin Comisia FEM. Trebuie să ne ocupăm de aceste chestiuni și trebuie să urmărim și concretizarea obiectivelor noastre. În al doilea raport se vorbește despre liniile bugetare pe care dorim să le schimbăm, care sunt programele pilot, de exemplu, nu trebuie să mm, încurcăm subiectele. Nu vorbim acum uh, deocamdată despre liniile bugetare specifice. Deocamdată vorbim despre cadrul general, despre direcția în care dorim să ne, despre uh, care dorim să ne orientăm. Despre aceasta este vorba în primul raport. El nu este lung, el este unul um, foarte uh, bine orientat și se ocupă despre direcția în care dorim noi să mergem în calitate de comisie. În, acel, în al doilea raport vom intra în detalii. Muchas gracias. Y ahora, en nombre de la Comisión Europea, creo que... Acum cred că dorește să intervină și reprezentantul Comisiei Europene. Oui, bonjour. Um, je voudrais, um... Aș dori să aduc o lămurire de natură tehnică în legătură cu programul DAFNE. Nomenclatura bugetară, așa cum este în momentul de față în buget, oglindește temeiul juridic al programului Drept, Egalitate și Cetățenie. De fapt, așa se întâmplă cu toate liniile bugetare. În acest caz, legiuitorul a regrupat cele nouă obiective specifice din program în două categorii diferente diferite, mă scuzați, și fiecare corespunde unei linii bugetare. Deci așa se explică situația în care ne aflăm. Ce s-a obținut? Flexibilitate. Flexibilitate între fiecare obiectiv specific în cadrul aceleiași linii bugetare. Și aș vrea să adaug că puteți găsi informațiile legătură cu obiectivul specific uh, DAFNE în programul Statement. Veți suma alocată și aveți și uh, rezultatele contate. De altfel, dacă prin intermediul unui amendament înaintat de Parlament ar trebui adăugate fonduri pentru un obiectiv specific, Comisia, bineînțeles că va face acest lucru, va pune la dispoziție aceste fonduri pentru obiectivul respectiv. În ceea ce privește vizibilitatea, trebuie să știți că programul de lucru este reluat uh, de numirea DAFNE um, în cererea de ofertă, de asemenea. Deci, cei care solicită fonduri știu că o fac uh, pentru acest proiect DAF. Acum, în ceea ce privește Institutul pentru Egalitatea între Sexe. Comisia e de acord cu raportorul în legătură cu faptul că trebuie uh, supravegheat fenomenul violenței uh, domestice, mai ales uh, al violenței împotriva femeilor. Și institutul pregătește acum un cadru strategic privind violența la adresa femeilor, cadru care va stabili priorități și obiective pe termen mediu. Acest institut, prin urmare, ar putea fi un centru de control în ceea ce privește violența la adresa femeilor, așa cum ați propus de altfel și dumneavoastră în aviz. Și consolidarea unei poziții bugetare, așa cum uh, propune raportarea, ne-ar uh, ajuta, bineînțeles, să îndeplinim acest obiectiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc! <clears throat> Încheiem dezbaterea, vă reamintesc care sunt uh, termenele, deci termenul pentru amendamente 18 mai la prânz. Trecem la următoarea dezbatere, puternicirea femeilor prin uh, educație. Doamna Rodriguez ne va face o prezentare a, a raportului pentru a putea avea ulterior o dezbatere. Mulțumesc. Eu aș dori, în primul rând, să le mulțumesc tuturor celor care au participat la discuțiile pe marginea acestei uh, teme. Contribuțiile au fost uh, foarte generoase, au fost, uh, au dat dovadă de multă deschidere de spirit, îi dau, vreau să-i mulțumesc de asemenea lui Manuel, secretariatului și lui Manuel Cardoso, care a avut un rol fundamental în elaborarea acestui proiect. Noi, am, noi vrem să prezentăm un raport care după aceea să devină un program de lucru privind participarea tinerilor și femeilor. Una e să oferi capacități și alta e să dai puteri, să împuternici. Deci vorbim de capacitare noi aici. Am uh, definit uh, două linii generale. În primul rând să garantăm capacitarea fetelor uh, prin educație și în al doilea rând să asigurăm respectarea Convenției de la Istanbul și pornind de la asta se definesc mai multe obiective. În primul rând, e important ca pe băncile școlii să fie o cultură a egalității între sexe. Trebuie supraveghete um, materialele pedagogice, programul educațional. Aici avem niște critici către organele de învățământ și, în al treilea rând, obiectiv specific, să garantăm egalitatea între sexe în ceea ce privește luarea de decizii profesionale, mai ales <clears throat> în ceea ce privește uh, învățământul profesional. În al patrulea rând, vrem să garantăm prezența femeilor în posturile de conducere și în al cincelea rând, vrem să garantăm prezența femeilor în domeniul economic. Când am elaborat uh, raportul, am uh, revizitat documentația existentă și am făcut și o analiză a conținutului tuturor instrumentelor tehnice disponibile. Șase capitole mari s-au desprins. Pregătirea, programa, de fapt nu doar programa școlară, ci planificarea, planurile de studiu, materialele pedagogice, finanțarea, perspectiva unui follow-up și eventuale proiecte și evaluarea acestor proiecte. Și, de asemenea, avem mai multe uh, subcategorii, carieră, salarii. Nu voi prezenta toate datele, ce le cunoaștem cu toții, ci uh, doresc să vorbesc mai mult despre recomandări. În acest raport vrem să evaluăm balanța poderii, vrem să vedem cum sunt folosite uneori um, anumite măsuri pentru a discrimina sau nu. Există studii științifice în legătură cu acest lucru. Vrem să aplicăm măsuri care să promoveze egalitatea între sexe în toate domeniile care țin de învățământ, deci de la etapa preșcolară până la universitate. De asemenea, și atunci când e vorba de formarea profesorilor trebuie să se asigure um, egalitatea între sexe. De asemenea, conducerea centrelor școlare uh, uh, trebuie să fie asigurată în mod egal de ambele sexe. Uh, de asemenea, insistăm pentru ca tratatul, acordul de la Istanbul să fie respectat. Vrem de asemenea ca um, aceste aspecte să fie avute în vedere și atunci când negociem cu alte țări. Vrem să încercăm uh, să evităm abandonul școlar, mai ales uh, în cazul fetelor. În ceea ce privește o altă, cealaltă categorie, planurile de studiu și programa școlară. Noi credem că egalitatea între sexe trebuie să se regăsească în toate programele, în cel oficial, în cel informal și în programul așa zis ascuns, despre care nu s-a discutat suficient în Uniunea Europeană. E vorba de toate procesele de uh, civilizare, practic, a copiilor. Uh, vorba, deci, de toate aspectele care țin de planificarea studiilor. Aici e vorba și de educație sexuală, de sporturi, de timpul liber. Vrem să promovăm noi domenii de cunoaștere, să garantăm utilizarea tehnologiilor, informației și comunicării. E vorba deci de capacitare digitală. Vrem să sporim capacitarea fetelor și de asemenea vrem să avem programe informale uh, prin colaborarea cu autoritățile locale și regionale. Așa, de, astfel vom putea înlesni și apropierea zonelor rurale de cele urbane. Egalitatea între sexe trebuie să fie și un criteriu de evaluare a materialelor. Trebuie încurajat uh, corpul didactic să folosească astfel de materiale care să încurajeze egalitatea între sexe. Iar cei uh, implicați în acest domeniu ar trebui să devină niște actori activi în eliminarea stereotipurilor ar putea să fie uh, un instrument prin care să oferim mai multă putere. De asemenea, trebuie promovată uh, egalitatea între sexe și în învățământul primar. Chiar uh, și de la grădiniță putem stabili o serie de domenii de acțiune pentru a evita apariția uh, ideilor preconcepute în legătură cu faptul că femeile pot face numai anumite meserii. Vrem ca egalitatea între sexe să devină un criteriu de evaluare externă și internă a instituțiilor de învățământ. Vrem să evaluăm de asemenea impactul uh, legislației viitoare în ceea ce privește egalitatea între sexe. Trebuie revizuită legislația actuală și vrem de asemenea să creăm un premiu pentru egalitatea între uh, sexe pentru instituțiile de învățământ. Știm că toate aceste lucruri costă bani, de aceea trebuie folosite, uh, folosit atât planul de investiții strategice cât și fondurile europene. Vă mulțumim, doamna Rodriguez. Acum pot interveni și colegii. Um, thank you very... Doamna Border, vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea pe care ne-ați făcut-o. Deși raportul pare să fie destul de scurt, știu că sunt foarte multe chestiuni importante care țin de educație, de Uniunea Europeană, de rolul pe care îl putem juca noi în ceea ce privește capacitarea femeilor și promovarea egalității între sexe. E ocazie ca noi, Parlamentul, să ne exprimăm clar în legătură cu prioritățile, deși, ca și în domeniul sănătății, nu avem cu o decizie. Însă asta nu trebuie să ne împiedice să ne spunem opinia. Capacitarea prin educație are două dimensiuni. În primul rând trebuie să avem o schimbare a mentalităților. Atât fetele cât și băieții sunt uh, afectați de idei părtinitoare în perioada educației, idei care persistă toată viața. Dacă abordăm aceste probleme de la început, avem mai multe șanse să creăm o societate mai egală. Al doilea rând, educația, printre altele, e un mod de a te pregăti uh, pentru piața muncii ulterior. Și dacă facem față problemelor legate de abilități uh, de la început, putem îmbunătăți șansele pe viitor ale femeilor în ceea ce privește angajabilitatea și posibilitatea de a avea salarii egale cu bărbații. Acum, în ceea ce privește formarea, în uh, raport se spune că, pote- că profesorii au mare potențial de schimbare socială. Formarea acestor profesori e importantă. Deja există bune exemple de bune practici, atât pentru formarea inițială cât și continuă. Eu Mie îmi place foarte mult cum în acest raport nu se folosește limbajul folosit de obicei. De multe ori în școli se spune băieți și fete, în raport dumneavoastră ați pus fete și băieți. Ei, bravo și pentru această schimbare de abordare. Din păcate, prea puțini uh, bărbați sunt învățători, de exemplu, sau educatori. Am putea schimba poate și aici lucrurile. De asemenea, cum uh, putem face ca statele membre să-și uh, adapteze metodele de predare? Asta e practic o parte din uh, bătălia prin care vrem ca și fetele să studieze științe științe exacte mai mult. Uh, E important de asemenea ca femei model, de exemplu oameni de știință, să poată vizita școlile, să fie un exemplu, grăitor. E important să avem și o orientare mai bună pentru carieră, pentru studii. De multe ori aceasta nu este suficient de bine conturată. Acum științele umaniste. În mijloacele de comunicare se dă ideea că știința înseamnă să porți un halat alb doar deci să fii un om de știință. Însă, de multe ori, cei care studiază științe exacte câștigă mai mult ulterior. Există anumite domenii în care fetele sunt uh, mai uh, reprezentate. De exemplu, în primatologie, femeile sunt uh, supra reprezentate față de bărbați. În SUA s-au făcut foarte multe și în, acolo femeile care au uh, ocupații ce țin de științele exacte câștigă cu 33% decât femeile care nu au uh, studiat astfel de științe exacte. Acum, importanța activa, activităților, mă scuzați, extrașcolare. E bine că sunt uh, incluse și aceste activități în raport, deoarece au un rol în ceea ce privește um, dobândirea de anumite capacități, însă e clar că e nevoie și de resurse. Ar trebui să subliniem importanța protejării resurselor de, surselor de finanțare și um, a personalului care se ocupă de aceste activități extrașcolare. Există o mișcare acum de a crește, de exemplu, um, numărul de femei implicate în sport. Uh, de exemplu, avem și un campionat european de fotbal feminin. E important, însă fotbalul, bineînțeles, e perceput în principal ca activitate a bărbaților. Antreprenoriatul. Pregătirea pentru antreprenoriat. E mm, menționată doar în trecere. Cred că ar merita un loc mai important, deoarece prin antreprenoriat atât fetele cât și băieții pot face față, pot uh, combate stereotipurile existente. Antreprenoriatul e văzut de multe ori ca o atitudine um, riscantă. Deci, practic, cuvântul în sine ne duce cu gândul asta. Femeile și um, fetele în general nu au aceeași perspectivă în ceea ce privește riscul ca bărbații. Dacă vorbim aici despre antreprenoriat, poate că păstrăm această nuanță, această idee de risc. Poate că ar fi mai bine să vorbim de IMM-uri, de startup-uri, să schimbăm puțin limbajul. Și în ultimul rând, uh, educația sexuală. Educația sexuală și în ceea ce privește relațiile sexuale. E foarte importantă pentru a face față inegalităților uh, între bărbați și femei și asta nu înseamnă doar să înveți pe copii cum să folosească metode contraceptive. E important ca acești uh, tineri să nu fie pasivi în relațiile lor, ci să-și ia propriile decizii în cunoștință de cauză capacitarea prin uh, cursuri obligatorii, de exemplu, le-ar permite, de exemplu, femeilor să reziste mult mai mult la um, imaginile vehiculate de mijloace de comunicare în legătură cu femeile care sunt văzute doar ca obiect sexual. Deci acestea au fost sugestiile mele, vă mulțumesc pentru raport și aștept și celelalte sugestii din partea colegilor. Vă mulțumesc! Doamna Petir are cuvântul acum. Uh, um, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să uh, o felicit pe doamna raportor. Cred că este foarte important că um, se recunoaște uh, însemnătatea educației și a muncii pentru femei în acest raport. Este de asemenea foarte important să se crească um, numărul de femei în ocupațiile de bază și să fie încurajate să aleagă profesii nestereotipate. Trebuie să ne asigurăm că numărul de fete care abandonează școala este tot mai mic, că uh, se produce alfabetizarea digitală în zonele rurale și așa mai departe. De asemenea, vă referiți la dreptul la educație ca fiind unul din drepturile umane de bază. Educația trebuie să fie uh, accesibilă pentru toată lumea și femeile și fetele tinere trebuie să fie susținute să combată stereotipurile, să nu considere că unele locuri de muncă sunt mai adecvate pentru femei și altele pentru bărbați. Dar cred că în acest raport există și câteva puncte, puncte problematice. E vorba de punctele 11 și 12 care invită femeile și fetele să încerce noi roluri și în um, mai multe părți ale textului se spune că femeile sunt invitate să-și schimbe rolurile. Eu cred că nu putem să le invităm să-și schimbe rolurile și să aleagă o altă identitate de gen decât identitatea cu care s-au născut. Mi se pare inacceptabil diferențele dintre femei și bărbați trebuie respectate și trebuie privite cu respect. Trebuie să ne asigurăm că femeile și bărbații au șanse egale și condiții egale. Și astfel copiii, indiferent de gen, trebuie să um, beneficieze de acces egal la educație și de asemenea trebuie să își poată dezvolta propria identitate care să completeze identitatea uh, dată de uh, sex. Fetele trebuie invitate să-și dezvolte propriile abilități și capacități. Nu trebuie să fie invitate să șteagă diferențele dintre sexe. De aceea aș, dura, aș dori să o rog pe doamna raportor să se gândească la aceste observații, mai ales la punctele 10 și 11, pentru că eu nu cred că acestea au o contribuție la sporirea egalității dintre sexe, ci cred că rezultatul acestor alineate este să șteagă ceea ce ne uh, dă identitatea. Mulțumesc, doamna Bior, care cuvântul. Uh, well, uh, I want to... Aș uh, dori să vorbesc suedeză, mă scuzați. Eu îl tacca eh, raportorul. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru că cred că raportul acesta este excelent. dă tonul pentru cât de important poate fi rolul sistemului de învățământ pentru eradicarea stereotipurilor. În limba suedeză nu avem o traducere așa de bună a termenului englez empowerment, tradus capacitare în română, și asta poate să facă sistemul de învățământ pentru că poate să dea fiecărui copil sute de șanse și nu doar două șanse. De fapt, nu există doar două modele, există cel puțin sute de modele și asta contrazice ceea ce a spus doamna raportor. Noi dorim ca oamenii să aibă visuri și să și le poată transforma în realitate. Aici sunt foarte multe limitări în textul actual, deci cred că este foarte important să susținem visurile copiilor, indiferent de care sunt acestea. Aș fi vrut să mă refer la mai multe puncte, dar au fost deja tratate de colegi. Cred oricum că este foarte important să încercăm să învățăm oamenii să-și cunoască și să-și stăpânească propriul corp. Vor... În Suedia avem uh, uh, o mișcare feministă foarte puternică și uh, uh, educația despre sexualitate și relații este foarte importantă în acest sens. Este foarte important să-ți cunoști propriul corp și probabil că o să depun un amendament în acest sens. Noi încercăm să integrăm această uh, dimensiune în, în sistemul de învățământ. Uh, după cum a spus uh, antevorbitoarea mea, sunt foarte multe așteptări în uh, școli din partea profesorilor, dar cred că intră tot în proiectul pedagogic să capacităm fetele și băieții și să îi îndemnăm să se îndepărteze de stereotipurile de gen. Dincolo de ceea ce avem deja în text, am putea Cred eu să introducem o formulare și mai clară, să spunem că forța pe care ți-o dă o poziție de lider și pe care ți-o dă plasarea într-un sistem de învățământ, e genul de forță pe care trebuie să o uh, căutăm. Deci nu cred că trebuie să ne referim doar la uh, nivelurile de bază de învățământ, ci și la educația terțiară. Și deci aș vrea să mai spun ceva. Cred că este foarte important în uh, relațiile noastre internaționale, în relațiile cu state terțe, să punem accentul pe educația fetelor și a femeilor, ca să putem uh, participa la combaterea mortalității femeilor la naștere și așa mai departe. Cred că toate acestea trebuie incluse în politica de dezvoltare. Mai cred și că genul trebuie să fie incorporat clar în programele de învățământ și de asemenea trebuie să se discute despre cum se uh, creează genul. Mulțumesc, are cuvântul doamna Galpelț. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a-mi exprima părerea, aș vrea să vă pun o întrebare. Aș vrea să știu dacă, în conformitate cu regulamentul de procedură, nu cumva trebuie să ia cuvântul raportorii din umbră într-un anumit moment. Eu sunt uh, nouă în Parlament și la IMCO regulile sunt foarte clare și de obicei se dă mai întâi cuvântul raportorilor din umbră înainte de a se da cuvântul celorlalți uh, colegi. Ei nici nu mai trebuie să se înscrie la cuvânt, ci uh, Li se dă automat. Deci aș vrea să întreb cum uh, merge treaba la comisia dumneavoastră. Si, se, se poate da, se poate stabili uh, să fie raportorii din uh, umbră. Dar iată că s-au dat aici câteva nume. Dacă suntem patru și uh, doresc patru să intervină, nu e nicio problemă. Noi am notat pe listă numele uh, în funcție de cum am observat că au ridicat persoanele în mână. Dar uh, v-aș ruga să-mi răspundeți și la întrebarea despre reguli, regulamentul de procedură, ce prevede? Nu ai regle specifică. Nu există reguli specifice ale acestei comisii privitoare la ordinea în care se intervină. Mulțumesc. Uh, pe viitor am să am grijă să mă înscriu la cuvânt. Aș dori, deci, să-mi exprim părerea cu privire la un subiect deosebit de important. Sunt convinsă că titlul raportului este excelent și trebuie ca și conținutul să fie la înălțime. Este, în parte, aș vrea să-i mulțumesc raportoare pentru munca depusă. Cred că cunoaște foarte bine acest subiect și subiectele pe care le menționează sunt foarte importante se vorbește despre rolul jucat de femei și um, încercăm să um, facem mai mult decât să transmitem uh, un mesaj uh, în acest sens uh, de Ziua Internațională a Femeii și doar atunci. Deci, uh, cred că este important să garantăm o educație de calitate la toate nivelurile și să garantăm accesul la educație de uh, cea mai bună calitate pentru fete și femei. Vorbim despre importanța educației și în situații de urgență. Eu am convingerea că um, o societate inovatoare bazată pe cunoaștere trebuie clădită și nu poate să fie construită decât uh, dacă se introduc conținuturi adecvate în sistemul de învățământ este uh, important să permitem indivizilor să-și realizeze potențialul de plin. Nu doar pentru că astfel ei uh, dobândesc uh, competențe, ci și pentru că astfel contribuim la reducerea sărăciei persoanele care sunt educate, care au cunoștințe, pot să uh, fie utile societății și astfel putem să și uh, construim o economie durabilă, pentru că putem permite fetelor și femeilor să joace un rol mai decisiv. De asemenea, am convingerea că dacă vorbim despre uh, educarea fetelor și femeilor, unul din cele mai bune moduri de a face investiții profitabile este să investești în fete, pentru că fetele reprezintă o sursă de potențial neexplorat. Cred că unul din um, obiectivele pe care trebuie să le includem în raport este, de exemplu, educația bazată pe includere de înaltă calitate, formarea profesorilor și creșterea nivelului de ocupare, prin uh, formarea fetelor în mod adecvat. Am mai vorbit despre asta, cred că este important să combatem stereotipurile și uh, este într-adevăr foarte, foarte important. Prima mea diplomă este tehnică din domeniul IT și am și un doctorat într-o materie similară. De fapt, deci, am dobândit competențe și la nivel universitar, așadar am convingerea că cei care spun că fetele trebuie ajutate să devină mai curajoase au dreptate. Pentru că numai noi putem să uh, ne asigurăm că se uh, creează cadrul necesar pentru a le ajuta. De asemenea, dimensiunea digitală este deosebit de importantă. Vorbim despre TIC și folosirea TIC și în acest context trebuie să ameliorăm un pic uh, programele disponibile. I-am ascultat pe cei care au luat cuvântul înainte și sunt de acord că trebuie să respectăm subiectul raportului. Nu cred că trebuie să ne îndepărtăm de acest subiect. Dacă vă uitați la mm, alineatele care nu sunt atât de clare, eu cred că am putea să folosim definiții mai clare unde este cazul. Cred că unele concepte se confundă aici și cred că ar trebui clarificate. Cred că am putea să simplificăm anumite părți ale textului și uh, să-l sistematizăm puțin. Uh, sunt de acord că formarea și programa în școli sunt foarte importante. Eu am trei copii, dintre care două fete. Și dacă în program am avea ce se spune în raport, că trebuie să avem, tot nu ar fi suficient. E nevoie de mai mult pentru că piața nu așa evaluează fetele. Cred că este extrem de important să le acordăm uh, cunoștințe sigure, să aibă competențe și uh, abilități pe care să le folosească în domeniile în care vor să lucreze. Mi s-a spus că nu aveam voie să mă fac ingineră când eram mică, dar eu asta am vrut să fac și cred că trebuie să încurajăm fetele care sunt bune la anumite materii. Și una, cred că aceasta este una din misiunile noastre în acest domeniu și sper uh, de asemenea să avem o cooperare fructuoasă. După cum am spus mai devreme, trebuie să um, activăm și dincolo de Ziua Internațională a Femeii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Galpelț, are cuvântul doamna Soidrova. Da, da. Mulțumesc, doamnă președinte! Acest uh, subiect, capacitarea fetelor prin educație în Uniunea Europeană, este un subiect foarte important și deci prin educație putem să schimbăm multe lucruri. Colegii mei au uh, vorbit și ei despre acest lucru. Sigur că putem să combatem sărăcia, după cum a spus colega Galpels, și uh, este foarte important să încurajăm fetele, dar eu doresc să uh, le lăsăm să rămână fete, să-și păstreze identitatea. Cred că este foarte important ca femeile să rămână femei, chiar dacă există egalitate. Noi uh, dorim uh, ca fetele să aibă aceleași șanse ca și băieții. Dorim ca ele să participe în domenii care sunt actualmente mai degrabă masculine, mai ales în domeniul științelor tehnice și așa mai departe. Dar vreau să repet că în multe state din Europa, în universități, majoritatea fetelor din, sunt în programe de master și sunt majoritare. Uh, deci, din studenți, 50-60% sunt fete, de obicei. Politica uh, de educație este o competență a statelor membre. Deci este foarte dificil să influențăm uh, materiile și programele în statele membre. Dar sigur că putem să încurajăm și să motivăm prin programe financiare. Mai ales, cred eu, pentru a schimba programele mai ales uh, pentru a implica fetele în domenii care sunt actualmente mai degrabă masculine, cum sunt domeniile tehnice și așa mai departe. Cred că educația sexuală, care a fost menționată de mai multe ori, este uh, un subiect care ține de competența statelor membre. Nu cred că este un lucru important în acest domeniu pe care îl discutăm acum, și anume subiectul capacitării fetelor prin educație. Cred că alte domenii sunt mult mai importante și deci cred că ar trebui să modificăm aici. Mă tem că este un subiect foarte specific, de fapt nu mă tem, chiar e foarte specific și cred că este, de fapt sunt sigur că este competența statelor membre și nu vreau să fie inclus în acest raport acest subiect. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Nu mai sunt alți deputați pe lista de vorbitori. Am uitat pe cineva? Atunci haideți să dăm cuvântul comisiei și apoi din nou uh, doamnei raportor. Comisia, vă rog. Well, thank you, Chair. Um, European... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Comisia salută acest raport și mulțumim Comisiei dumneavoastră pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu dumneavoastră. Și eu uh, mă ocupat de aspectul legalității de gen uh, pentru o vreme. Am fost implicați de la bun început și apreciem uh, cooperarea cu dumneavoastră. Și obiectivul educării și uh, pregătirii este un obiectiv, de asemenea oportunitățile legale și cetățenia ne interesează. Noi suntem uh, pentru toate chestiunile discutate aici. În contextul acestei activități, important să amintim statelor membre că pot mobiliza um, resurse importante prin, uh, din, prin fondurile um, europene pentru a îmbunătăți egalitatea de gen și educația. Mulțumesc că mai, voi mai da o dată cuvântul raportoarei pentru încheiere. Doamna Rodriguez, să aveți cuvântul. Mulțumesc. Doream să vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru intervenții. Poate că anumite părți ale raportului uh, meu nu sunt foarte clare. La punctele 11 și 12, unde se vorbește despre uh, experimentarea cu noi roluri, nu ne referim la rolurile sociale în sensul tradițional al expresiei, ci la, mă refeream aici la rolurile de lider, de conducere, Raportul a fost mai lung, a trebuit să-l scurtez. Poate că nu e exprimat foarte clar la ce mă refer eu prin aceste roluri sociale. Mă refer la formare și nu la identitatea femeii, la feminitatea ei. Eu mă referam la rolurile de conducere, nu despre uh, diferențele dintre femei și bărbați. conducere socială sau politică. În ceea ce privește educația uh, sexuală, ea nu uh, este fundamentală în raportul meu, în niciun caz. Fundamental în acest raport este să se valorifice importanța pe care uh, o au oare diferența de gen în instituțiile educative. Eu cred că educația reprezintă o formă de preluare a puterii. Uh, Programa este importantă pentru că prin ea se conferă putere elevilor. Mi s-a spus că ar trebui să vorbim despre formarea persoanelor. Eu cred că în raport se precizează foarte clar acest aspect. Această chestiune de formare a persoanelor este un element foarte important. Nu știu dacă a fost o neînțelegere la mijloc, dar noi am, am inclus în raport formarea persoanelor. În întregul raport se vorbește despre acest lucru. Asper așadar, aș, aștept uh, așadar uh, sugestii din partea dumneavoastră. Dacă doriți să simplificăm uh, limbajul, o putem face, dar depinde ce înțelegeți dumneavoastră prin simplificare. Uneori am utilizat un limbaj științific atunci când mă refer la publicațiile științifice, de exemplu, însă și atunci când am vorbit despre educația pentru reducerea sărăciei. Important să folosim limbajul corect, pentru că dacă dorim să garantăm egalitatea și accesul la locurile de muncă, este foarte important să reușim să garantăm femeilor și fetelor accesul la școală în condiții egale. Nu pot să fiu de acord ca educația să se facă doar în școli. E importantă și educația informală, activitățile extrașcolare, care apar la punctul 17. Deci nu am în vedere doar educația instituționalizată. Poate că putem consolida într-adevăr simțul uh, antreprenorial mai apare ceva în uh, raport, un lucru pe care îl consider important. Trebuie să înțelegem care sunt tiparele de comportament uh, actuale. Trebuie să identificăm ce determină faptul că, um, că carierele tehnice sunt cele care aduc succes. Mulțumesc uh, raportoarei și raportorilor din umbră pentru discuția pe marginea acestui raport important. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 20 mai, la sfârșitul zilei. La orele 5 sau 6 după amiază. Deci 20 mai este termenul limită pentru depunerea amendamentelor. Astăzi nu avem nimic la punctul diverse. Vă doresc weekend plăcut și drum bun uh, acasă. Ședința se suspendă.